și va dura ore întregi. Deci trebuie să încercăm să fim disciplinați, eficienți, ceea ce înseamnă că vom folosi aparatele, consolele de vot pentru rezultate. Începem votul privind Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Cine-i pentru? Nu, e vot cu apel nominal, deci uh, votăm uh, electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Trecem uh, la următorul uh, punct, următoarea agenție. E vorba de CDFOP. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, 45 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Și acum... Eurofound. Uh, votăm uh, votul privind Eurofound, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Acum, mobilizarea fondurilor pentru ajustare la globalizare pentru Attica Publishing. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru, 5 împotrivă și nicio abținere. Trecem acum la raportul Balas. Votăm tot electronic ca să fim siguri de rezultat. Compromisul A s-a deschis votul. S-a închis votul. Madam Harkin, did you have a question? Doamna Harkin, aveți o întrebare? Nu, doresc doar să spun că mi-am uitat cardul de vot. That's all. Atât. Oh, well. Um, nothing we can do. And... Nu putem face nimic. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, 2 împotrivă, și 0 abțineri. Compromisul M la pagina 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 6 împotriva. Trecem la amendamentul 241, pagina 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Șaptesprezece voturi pentru, 33 împotrivă. Trecem la compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru compromisul C. 47 de voturi pentru, 0 împotrivă. Amendment 245, those in favor. 245, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. I think we will take it by... Cred că repet, facem votul electronic și pentru amendamentul 245 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 47 de voturi pentru. Amendamentul 246. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 43 de voturi pentru. Amendamentul 247, prima parte. Deci vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru la 23 împotrivă. Partea a doua. La amendamentul 247 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 45 de voturi împotrivă. Amendamentul 248 devine caduc. Compromisul T. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 27 de voturi pentru. Compromisul uh, T alternativ nu. We proceed to... Trecem la pagina 17, amendamentul 285. Deci 285, la pagina 17 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 26 de voturi împotriva. Amendamentul 287. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 27 de voturi împotrivă. Compromisul S. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Amendamentul 292, spune președinta, cu 293 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 34 de voturi pentru amendamentul 296. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu 44 de voturi împotrivă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. And now closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendment that is false. Următorul devine caduc și trecem direct la compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 44 de voturi pentru. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă cu 47 de voturi pentru. Trecem la pagina 25. Amendamentul 319. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru amendamentul 320. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Amendamentul 325. S-a deschis votul. S-a închis se respinge cu 29 de voturi împotrivă. Amendamentul 326 împreună cu 327 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 51 de voturi pentru. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul H la pagina 28 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 52 de voturi pentru. Pagina 31, spune președinta. Peti 24. Peti 25. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Petty 26 and the Peti 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 37 de voturi împotrivă. Votăm acum compromisul AO împreună cu compromisul BD. S-a deschis votul. The vote is now Closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de, vo 32 de voturi pentru. Compromisul AP, la pagina 35, spune președinta, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Trecem la Amendamentul 382 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul AR S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Amendment 31. Amendamentul 31 și amendamentul 390, 391, 392 și uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu. Se respinge cu 26 de voturi. 25 uh, de voturi pentru și 26 împotrivă. Se... Pagina 39, compromisul AS. S-a deschis votul trebuie votat împreună cu, cu compromisul BF. S-a deschis votul. Deci votăm împreună compromisul AS și BF. S-a deschis votul, acum s-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Votul Doamna președinte, o rugăminte. Ne-am bucura dacă n-ați spune pagina, pentru că la noi paginile sunt diferite și asta duce la confuzii. Deci dacă puteți mai să spuneți compromisul și amendamentul. Mulțumesc. I'll try. I can't get... Voi încerca, spune doamna președinte. Uh, uh, Acum am ajuns la amendamentul 434. Am încercat să nu spun pagina de data aceasta. Deci 434 s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge cu 46 de voturi împotrivă. 435. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. And the vote is now closed on 435. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul, amendamentul 436. S-a deschis votul. It's a roll call vote. E vot cu apel nominal. The vote is now closed. S-a închis votul și se respinge. 438. S-a deschis votul. E vot cu apel nominal. And the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge. 439. S-a deschis votul și e vot prin apel nominal. And the vote is now closed. S-a închis votul. Și se respinge. 437. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 440. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Open. And now it is closed S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 441 s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge. patru sute patruzeci și trei s-a deschis votul. And the vote is now closed. Rejected. Amendment... S-a închis votul, se respinge. 444, s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge. 445, vot prin apel nominal. Madam Doamnă președinte, cred că am, am sărit peste un vot la 442. Sorry. We only voted if we only voted if for 40 for 41 is adopted No, no. No, we should not vote. Nu, nu trebuie să votăm 442. Amendment 445 and the vote. Suntem la 445, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. It is rejected. Se respinge. 446 și 447 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu un Uh, la diferență de un vot. 448 s-a deschis votul. No, sorry, we shall not vote on that one. Uh, amendment 449. 449 s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă. 451. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge cu 30 de voturi împotrivă. 450 453 s-a deschis votul. And the vote is now closed. And it is rejected by one vote. Uh... Se respinge la diferență de un vot. 34. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. And it's rejected by one vote. Uh, Peti Petty 32. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Și se adoptă cu 42 de voturi pentru. We go to uh, amendment 456. 456 acum. S-a deschis votul. And the vote is now S-a închis votul se adoptă. 457. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 458. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Și se respinge. Compromisul U. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 48 de voturi pentru. Continuăm cu... <clears throat> Deci continuăm cu compromisul V. S-a deschis votul. Compromise V. The vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă cu 44 de voturi pentru. Amendamentul 481. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge cu 29 de voturi împotrivă. Compromisul W. S-a deschis votul. The vote is now. Uh, one too many. O persoană în plus de la uh, PPE. Unde rămăsesem? Compromisul W, votul este deschis, acum s-a închis și sunt 49 de voturi pentru, 4 împotrivă. Continuăm.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 And the vote is now closed. S-a închis votul. And it's carried by 53. Se adoptă cu 53 de voturi pentru. Amendamentul 41, spune doamna președinte. Mă scuzați, nu? 514. S-a deschis votul. Amendamentul 514 s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. Compromisul AB. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 48 de voturi pentru. Compromisul AC. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm acum cu PETI 37. S-a deschis votul, deci la PETI 37. S-a închis votul și se adoptă. PETI 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. peti 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 48 de voturi pentru. Continuăm cu compromisul AJ. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 48 de voturi pentru. Continuăm cu 562. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Continuăm cu amendamentul 51. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi pentru. Continuăm cu 569. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge. 29 de voturi împotrivă. 570. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 571. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 572 s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul, se respinge. Continuăm cu amendamentul 575. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu amendamentul 579. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu compromisul AM58. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 52 de voturi pentru. Amendamentul 589. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 48 de voturi pentru. Continuăm cu amendamentul 54. S-a deschis votul. Mă scuzați, spune doamna președinte. Întâi, amendamentul 53. Deci amendamentul 53 s-a deschis votul. S-a închis votul. La amendamentul 53 se adoptă cu 48 de voturi pentru. Continuăm cu amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Continuăm acum cu compromisul I. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru. Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu 48 de voturi pentru. Continuăm cu compromisul J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Amendamentul 622 împreună cu amendamentul 623 și împreună cu 624? Nu, doar cele două. Deci 622 624, 625. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Continuăm cu 626. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 628. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 629. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 50 de voturi pentru. 630 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 50 de voturi pentru. 636. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 637 împreună cu 638 și 639. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. We go to amendment 646. 646, am deschis votul. Am închis votul. Trecem la compromisul L. Ați cerut cuvântul? Nu. Deci compromisul L. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 53 de voturi pentru. Amendament 649. Am deschis votul. L-am închis și se adoptă compromisul AT. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 51 de voturi pentru. Compromisul AU. Am deschis votul. L-am închis. Și trecem la 527, 557. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 658. Am deschis votul. L-am închis. Și se respinge. Amendamentul 659. Vot deschis. Votul este închis la 659. Se respinge. Amendament 660. Am deschis votul. L-am închis și se respinge. 661. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Nu, scuze. Se adoptă. 28 de voturi pentru și trecem la amendamentul 662. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 663. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 664 devine caduc. Votăm la 666. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la 668. Am deschis votul la 668. Am închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Amendamentul 669 împreună cu 670. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 671 împreună cu 672. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 674. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendament 675. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendament 676 împreună cu 677. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 678 împreună cu 679. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 680 împreună cu 681. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 58 împreună cu... A, ba nu. Amendamentul 58. De sine stătător am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 682 Deci, 682, am deschis votul. L-am închis. Se respinge. trei. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 59. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 684, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 61, vot deschis. Vot închis. se respinge. Amendamentul 685. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 686 împreună cu 687. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Peti 42. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Amendament 688. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 689. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Am 690. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 694. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 695. Un vot cu apel nominal. Am închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 1. Pagina mea e 94. Am deschis votul la amendamentul 1. Repet, pe pagina mea, cel puțin este la pagina 94. Votul e deschis în continuare, dar gata, l-am închis. Și se adoptă. 52 de voturi pentru. Amendamentul 62. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 52 de voturi pentru. Amendamentul, amendamentul 2, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu 48 de voturi pentru. Compromisul BA. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 50 de voturi pentru. Peti 1. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Peti 2. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Peti 3. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Compromisul BB. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă amendamentul 66. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Amendamentul 67. Vot deschis. Un vot închis. Se adoptă. 44 de voturi pentru. Peti 4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Peti 5. Vot deschis. Vot închis. 46 de voturi pentru, 0 împotrivă, se adoptă. Peti 6, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 47, eh, peti 7, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 51 de voturi pentru. Amendamentul 76. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul B. Vot deschis. un Vot închis. Se adoptă. 50 de voturi pentru. Amendamentul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă 44 de voturi pentru. Amendamentul 80 și 81, vot pe părți. Începem cu partea 1. Am deschis votul. Am închis votul la amendamentul 80 și amendamentul 81. Votăm acum cea de-a doua parte a amendamentului. Deci partea 2 de la 80-81. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 83. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 84. vot deschis. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul BC. Votul este deschis. Este închis acum și se adoptă. Compromisul BD acum. Nu, de fapt compromisul BE BE, repet. La pagina 101 în documentul meu. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 113. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Compromisul... Nu, amendamentul 124. A, mă scuzați. Compromisul BG. Deci votăm compromisul BG. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 124 acum. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 125. Vot deschis. Vot închis. Un vot în plus de la S și D. Se adoptă. Amendamentul 125. Vot deschis. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul BH. Vot deschis. Vot închis la compromisul BH, care se adoptă 51 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 128. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Pe care l-am închis. și se respinge. Amendamentul 129, tot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 130. Am deschis votul tot un vot cu apel nominal și aici, la 130. Am închis votul și se respinge. Trecem la PETI 10. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Ba nu, se adoptă. PETI 11. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Compromisul BI. Am deschis votul. Am închis votul. și se adoptă cu 46 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 134, tot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Amendamentul 135, am deschis votul. Am închis votul. 48 de voturi pentru, se adoptă. Amendamentul 136. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Compromisul BJ. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 52 de voturi pentru. Compromisul BK. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendamentul 148. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Compromisul BL, vot deschis. Vot închis. Se adoptă 43 de voturi pentru. Amendamentul 152. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul BM. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul BN. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 37 de voturi pentru. Amendamentul 153 nu devine caduc scuze. Deci trec la amendamentul 154. Am deschis votul. Am închis votul. Ce a apărut o problemă tehnică cumva? Repetăm votul. Bun, deci am votat la amendamentul 154, sper, care a fost respins. Trecem la amendamentul 155. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul BO. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Trecem la compromisul BP. BP, așadar, am deschis votul. Pe care l-am închis și trecem la BQ. Am deschis votul. Până am închis. Se adoptă. Compromisul BR. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 173. Vot deschis. Vot închis la 173 și se respinge. Amendamentul 174. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 175. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Trecem la compromisul BS. Am deschis votul, pe care acum l-am închis și se adoptă. Compromisul BT, vot deschis, vot închis, se adoptă. 52 de voturi pentru. Trecem la PETI 17. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. Compromisul BU, vot deschis, vot închis, se adoptă. Amendamentul 185, vot deschis, vot închis, se respinge. Trecem la amendamentul 187, nu-i așa? Da, deci 187. Am deschis votul. Un vot închis. Se respinge. Amendamentul 188. Vot deschis. Vot închis. O sută optzeci și opt. A votat toată lumea? Da, se respinge. Compromisul BV. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 189, vot, pardon, e caduc, deci trecem la amendamentul 190, 191 și peti 18. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Trecem la Compromisul BW, am deschis votul. Am închis votul acum și se adoptă. Trecem la compromisul BX, vot deschis. Vot închis. 45 de voturi pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 196. Am deschis votul. Pe care acum l-am închis. Se adoptă. Amendament 100. 98. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendament 199. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 200. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 508. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 509. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge și Apoi amendamentul 40, la care am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm pe proiectul de raport cu modificările aferente. A votat toată lumea. Mă întreb. Bun, închid votul acum. then we vote on the decision to enter into... Votăm acum uh, în legătură cu decizia de a intra în uh, negocieri interinstituționale. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 17 împotrivă și 3 abțineri. Vă mulțumesc tuturor pentru această demonstrație de vot.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 Începem votul în legătură cu instituirea unei autorități europene a muncii. Doamnă, da, doamnă Iongerius. Votăm acum în legătură cu Autoritatea Europeană a Muncii. Votul începe acum. Do I... yeah. Yeah, yeah. Uh, this amendment. This means Shall but we should put it at vote. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's, uh, we vote. Mm. seven We start by voting on amendment. Începem uh, cu votul amendamentului 47. S-a deschis votul. S-a închis votul amendamentului 47. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la propunerea comisiei în legătură cu titlul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. We go to the citation uh, Tran. Trecem la referirea Tran 2. S-a deschis votul. Citation 1. Referirea 1, amendamentul 2 de la Tran. S-a deschis votul. S-a închis votul în legătură cu referirea 1, amendamentul TRAN 2. What was the result? It was rejected, yes. Se respinge. Trecem la jurii 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la articole. Capitolul 1, amendamentul 257. cine pentru? Împotrivă? Verificăm prin vot electronic. Deci amendamentul 257. And the vote is closed. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 258 și jurii 27 s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul privind compromisul 2. Se adoptă. Trecem la compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu, cu 42 de voturi pentru. Jurii 31. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 279. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46 de voturi pentru. Uh, we go to... Trecem la Iuri 30, jurii 33. La mine e la pagina 13, spune președinta. Uh, Juri 33. Deci votăm jurii 33, amendamentul jurii 33. S-a deschis votul, acum s-a închis. Se respinge. Tran 28. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 332. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 333. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. Compromisul 7. Um, S-a închis votul. Uh, se adoptă. Trecem la compromisul 14. L-ați găsit? Bine, atunci cine... Deci votăm compromisul 14. S-a deschis votul. Votăm compromisul 14 de pe pagina 22 la mine. S-a deschis votul, acum s-a închis votul compromisului 14 și se adoptă. Trecem la pagina 30, spune președinta, unde veți găsi compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Privind compromisul 15, se adoptă cu 46 de voturi pentru. Trecem la pagina 33. Compromisul, nu, amendamentul 462. 463, la pagina 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 16. S-a deschis votul. Compromisul 16, da, s-a închis votul pentru compromisul 16. Se adoptă cu 48 de voturi pentru. Compromisul 17 s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă cu 46 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 475. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu um, în diferență de două voturi. Compromisul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 49 de voturi pentru compromisul. Nu. Amendamentul buget 12. Bugi 12 la mine pe pagina 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 47 de voturi pentru. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 48 de voturi pentru. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 47 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 504. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. 505. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Buget 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 30 de voturi împotrivă. Jurii 46. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Trecem la 500 nu, a fost retras 506, trecem la 507 împreună cu 508, spune președinta. S-a deschis votul. Se respinge cu 29 de voturi împotrivă. We vote 509. Votăm amendamentul 509 împreună cu amendamentul 510 și 511 și jurii 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 46 de voturi pentru și un vot împotrivă. Trecem la compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 50 de voturi pentru și un vot împotrivă. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Amendamentul 528 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 529 nu? Jurii 46. Deci votăm jurii 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 530. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 531 nu trebuie votat. Votăm 532. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Votăm 533. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 534 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 25 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la pagina 50. Compromisul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul privind compromisul 29. 45 de voturi pentru și unul împotrivă. Trecem la un vot pe părți. Prima parte la amendamentului 603. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 29A s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru. Amendamentul 612 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 31 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 32 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi pentru. Compromisul 33 pe pagina 58 la mine, spune președinta, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru. Compromisul 34. Um, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 48 de voturi pentru. Amendamentul 650. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Jurii 49. Jury 49, the vote. Jurii 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 651 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 655. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 656. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul compromisului 35 se adoptă cu 42 de voturi pentru. Trecem la jurii 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 667. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 668. 668. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 669. S-a deschis votul. S-a închis acum. Se respinge. Tran 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 670. S-a deschis votul. S-a închis. 671 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 672. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 673. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 674. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Jurii 50. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Tran 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 675 împreună cu jurii 50. S-a deschis votul. <coughs> And it is now closed. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu compromisul 36. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 50 s-a deschis votul. Domnule Lenners, da, un punct tehnic. Cred că înainte de compromisul 36 am votat deja jurii 50, pentru că era identic cu 675. Aici este o parte ce corespunde la aliniatul 4. Tocmai de aceea mai votăm o dată. p.m. Have you all voted on Jury 50? A votat toată lumea? În regulă? Se respinge. Continuăm. 607, 600, 679. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 680. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu FAM 34. S-a deschis votul. Deci FAM 34. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 681 și jurii 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. <clears throat> și se respinge. Tran 52, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 682. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 67. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă cu 39 de voturi pentru. Continuăm cu 690. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 691 împreună cu tran 60. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu Tran 61, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 692 împreună cu jurii 51 și, de asemenea, cu tran 62. Nu, mă scuzați, spune doamna președinte. 692 cu jurii 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum tran 62 și 693. Ba nu, numai tran 62. Votăm tran 62, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Intervenție fără microfon din sală. The result of 692. Care a fost rezultatul la 692? Nine in favor, 36. 9 uh, in favor. 9 pentru, 36 împotrivă și 0 abțineri. Mulțumesc, spune domnul Șambon. Yes. Uh, we will now... Vom vota acum raport, uh, amendamentul domnului Cosa 693. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. FAM 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 694 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Votăm 695. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 696 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Cu 39 împotrivă, 10 pentru. 697. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu tran 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. Juri 51 împreună cu 698. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu jurii 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 38 de voturi pentru. Continuăm cu articolul 13. Avem un amendament fără care nu se votează. Continuăm direct cu compromisul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 43 de voturi pentru. Compromisul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 40 de voturi pentru. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. S-a deschis uh, votul. Acum se adoptă cu 47 de voturi pentru compromisul 40. Compromisul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul la compromisul 41 și se adoptă cu 46 de voturi pentru. Compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 47 de voturi pentru. Amendamentul 754. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi pentru. Jurii 52. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Jurii 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 42 de voturi împotrivă. Amendamentul 755. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 769. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 770. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 771 împreună cu jurii 54 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 54 de voturi împotrivă. Compromisul 44 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 43 de voturi pentru. Amendamentul 778. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 779. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 780 împreună cu jurii 55. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Libe 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 781 împreună cu 858. Le votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Continuăm cu compromisul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 795. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 45A. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 47 de voturi pentru. Continuăm cu compromisul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 39 de voturi pentru. Compromisul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 822 pe pagina 84 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Continuăm cu FAM 38. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 831. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 42 de voturi pentru. Libe 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 58. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 830 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Amendamentul 834 834 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 45 de voturi pentru. Continuăm cu 836 împreună cu jurii 62. Sunt compatibile. Dacă scrie altceva pe lista noastră de vot, să știți că sunt compatibile. Votăm 836 cu jurii 62, s-a deschis votul. S-a închis votul și se resping. Votăm acum. Continuăm cu 800 38. S-a deschis votul. La 838. S-a închis votul și se respinge. 839. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. aliniat amendamentul 842. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 49 S-a deschis votul și se adoptă. Continuăm. 852. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm. 854. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Jurii 69 s-a deschis votul. S-a închis votul Se respinge. 856 împreună cu jurii 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 857. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 49A. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu compromisul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 47 de voturi pentru. 897. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 73. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu 898. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 899. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FAM 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 900. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 901. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 902. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 903. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 905 împreună 904 devine caduc. Mulțumesc. Aici scrie că 903 nu trebuie votat dacă este adoptat compromisul 50 și tocmai am votat un alt amendament și la acesta era scris că în mod normal devine caduc dacă se adoptă compromisul 50. 904 se votează sau nu? N-am înțeles exact. Mm. Yes, well, uh, uh, 904 devine caduc, deoarece compromisul 50 a a fost adoptat. Acesta este motivul. 36, Iuri 60. Da, însă jurii 62 și 836 au fost votate chiar dacă lângă scrie că sunt caduce dacă se adoptă compromisul 50. Iar aici am votat as complicated if you... This, this is an article which is not compatible. Mm. Can you try? If, I mean, if I understand correctly, the previous vote uh, which... Dacă am înțeles corect, a fost un alt vot care intra sub compromisul 50, a fost uh, considerat caduc, dar la cererea verzilor am uh, decis să-l votăm oricum, n-am avut timp să schimbăm uh, lista de vot, însă acest amendament cade sub lista de vot și nu trebuie să îl votăm. That's correct, yes. Așa este, spune doamna președinte. Deci am rezolvat problema. În regulă. Am înțeles uh, ce s-a întâmplat. Continuăm cu amendamentul 905. Se va vota împreună cu jurii 74. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm. FAM 43 sau buget 18? Mă scuzați, vom vota buget 18 înainte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Continuăm cu FAM 43. S-a deschis votul. S-a închis votul la FAM 43. Se respinge. Continuăm cu 906 S-a închis votul și se adoptă cu 42 de voturi pentru. Buget 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 75. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă la diferență de un vot. FAM 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot amendamentul 900, amendamentele 907 și 908 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Continuăm cu jurii 76. Nu, mă scuzați, trebuie să votăm 908. S-a deschis votul la 908. S-a închis votul și se respinge. Jurii 76 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 909 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 55. Può lasciare il tempo di votare, per favore? Doamnă președinte, ne puteți da timp suficient pentru vot? Per favore să fie deschis votul electronic câteva secunde în plus. secunde în plus. Grazie. Mulțumesc. Of course, this is a extraordinary voting. Bineînțeles, este o, votă, o sesiune de vot extraordinară cu ore întregi și rapoarte importante, dar... And if, if you have, uh, will slow down in... Voi încetini dacă vă ușurează munca. Dar am senzația că majoritatea și-ar dori să mergem mai repede. Continuăm cu compromisul 56. The vote is open. Am deschis votul la compromisul 55. L-am închis. 47 de voturi pentru. Compromisul 56. Am deschis votul la 56. L-am închis. 48 pentru, un vot împotrivă. Trecem la Amendamentul 922. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendament 923. Vot deschis. Vot închis la 923 se respinge. Trecem la compromisul 57. Am deschis votul. Am închis votul. 42 de voturi pentru. Libe 52. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 26 de voturi împotrivă. 926 împreună cu jurii 78. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Diferența de 3 voturi. Libe 53 împreună cu buget A, nu sunt împreună, de fapt, da. Deci votăm libe 53. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Buget 21, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Trecem la articolul 38, Libe 54 și Jurii 79 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Jurii 80. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge. Compromisul 58. Vot deschis. Vot închis se adoptă, 43 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 932 împreună cu jurii 81. Am deschis votul. Vot pe care l-am închis și se respinge. Amendamentul 933 împreună cu jurii 82. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge cu diferență de un vot. Articolul 43, amendamentul 934. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Nouă sute treizeci și cinci. Deci 935. Am deschis votul. L-am și închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 936. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 41 de voturi pentru. Libe 55. Am deschis votul. Am închis votul. Jurii 83. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 43 de voturi pentru. Compromisul 59. Am deschis votul. Am închis votul. Patruzeci și cinci pentru, patru împotriva. check? No, no, no, no. Yeah, yeah we proceed. Now we proceed. Trecem la pagina mea 105, compromisul 64, dacă l-ați găsit cumva. Cine este pentru? Împotrivă? Bine, deci votăm electronic. 45 de voturi pentru. Compromisul 64. Deci vot, vot în bloc, compromisul 61, 62 și 63. Am deschis votul. And the vote is now closed. Am închis votul. 44 de voturi pentru. Trecem la considerente acum. Considerentul 1, amendamentul 54, 55, Iuri 3, Juri 3 și Libe 1. A, ba nu, mă scuzați. Deci, considerentele, începem cu amendamentul 54. Am deschis votul, l-am și închis. Se respinge. Amendamentul 55. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Jurii 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Libe 1, vot deschis, vot închis, se respinge. Trecem la considerentul 2, amendamentul 56. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 57, vot deschis. vot închis. Se respinge. Tran 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge la diferență de un vot. Amendamentul 58 acum. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge diferență de un vot. Amendamentul 59. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge, iarăși, la diferență de un vot, amendamentul, ba nu, Libe 2 și Jurii 4 împreună, fiind identice. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 42 de voturi pentru. Trecem la Libe 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 29 de voturi împotrivă. Libe 5. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 37 de voturi pentru. Considerentul 3 acum. Amendament 60. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 61 acum. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. Considerentul 3, Libe 7 și Jurii 5 împreună. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. 27 de voturi diferență. Libe 8. Am închis votul la Libe 8. 40 pentru, 7 împotrivă. Amendamentul 62. Am deschis votul. Am închis votul. S-a respins cu 27 de voturi împotrivă. Amendamentul 63. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 27 de voturi. Diferență. Amendamentul 1 din partea domnului Lenars. Am deschis votul. Am închis votul. 37 de voturi pentru. Considerentul 4B. Am deschis votul. Amendamentul 64. Am deschis votul, l-am și închis. Se respinge. Libe 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 65. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 66. Am deschis votul. Am, des am închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 67. Am deschis votul. Ba nu, pardon, devine caduc 67. Libe 4 de asemenea este caduc. Trecem așadar la compromisul 4. Compromisul 4 așadar. Deci compromisul 4. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă 37 de voturi pentru, 5 împotrivă. Trecem la amendamentul 86. Am deschis votul. E vorba despre amendamentul 86, 112, pagina mea. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 acum. Am deschis votul. L-am și închis. Se adoptă 37 de voturi pentru. Compromisul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 46 de voturi pentru. Amendamentul 101. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 39 de voturi împotrivă. Amendamentul 102. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Buget 1. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă cu un singur vot diferență. Libe 11, aici cu un amendament oral din partea S și D. Am deschis votul. Vot închis și se adoptă 44 de voturi pentru. Trecem la compromisul 14A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 42 de voturi pentru. Amendament 114. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 115. Am deschis votul. Vot pe care l-am închis și se respinge. Trecem la juri nouă. Vot deschis. Vot închis la juri nouă. Se respinge. Compromisul 60. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 38 de voturi pentru. Trecem la Libe 14. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 128. Vot deschis. Vot închis se respinge, 36 de voturi împotrivă. Amendamentul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 38 de voturi pentru. Jurii 10. Am deschis votul. Am închis votul la jurii 10. Se respinge. Amendament 132. Am deschis votul. Am închis votul la 132 și se respinge. Libe 15. Am deschis votul. Am închis votul la libe 15, care se respinge. Trecem la compromisul 14B. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 142. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 100, ba nu, nu, nu, a fost retras. Compromisul 15A. Am deschis votul. Deci 15A, compromis. Am închis votul. Se adoptă 46 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 157. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Votăm acum pe amendamentul 158. Am deschis votul. Am închis votul. Și acesta se respinge. Trecem la amendamentul 159. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Jurii 13. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 160, nu-i așa? Da. 160 așadar, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Nu mai votăm 161, 162, am deschis votul. L-am închis. Se respinge. O diferență de un vot. 163 la oaltă cu libe 16, având în vedere că sunt identice. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Trecem la TRAN 10. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. So we go to the recitals and compromise recital 14 and the compromise 26. Uh, the vote is open. And the vote... Compromisul 26 s-a deschis votul, s-a închis votul. <laughs> Se adoptă cu 44 de voturi pentru amendamentul 173. S-a deschis votul. S-a închis votul la 173. Uh, the last one. Uh, Yeah, it's um, in my, on my page. La mine e pagina 123. E amendamentul 173. Yeah. <laughs> I will dream about this nightmare. Voi face coșmarul cu votul acesta. 173 ați găsit? Mai votăm o dată? Bun. S-a închis votul. Acum știți că trecem la compromisul 36A. Votăm compromisul 36A și s-a deschis votul. And the vote Yeah. Yeah. 44 in favor. 44 de voturi pentru și 2 împotrivă. Trecem la considerentul 16 și amendamentul 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 182, compatibil cu 181. Votăm 182 acum. Votul. Da, îl votăm și pe acesta. No, we vote on amendment 180. Votăm amendamentul 182, după cum am spus. If there are protesters, but amendment 1 S-a deschis votul pentru amendamentul 182. Mulțumesc. Trecem la TRAN 13. S-a deschis votul. S-a deschis votul la TRAN 13. Acum s-a închis votul. Se respinge. FAM 6. S-a deschis votul. S-a închis votul privind FAM 6. Se respinge. Compromisul 42A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 38 de voturi pentru. Trecem la compromisul 43A. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul privind compromisul 43A. 45 de voturi pentru, 1 împotrivă. Trecem la amendamentul 201. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul și se respinge cu diferența de un vot. Compromisul 53. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul privind compromisul 53. Se adoptă cu 41 de voturi pentru. Considerentul 22, amendamentul 210, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 34 de voturi împotrivă. We proceed to <clears throat> amendment. Trecem la amendamentul 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 54. Votăm compromisul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru. Votăm amendamentul 218 împreună cu 219. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 32 de voturi împotrivă. Votăm acum uh, amendamentul buget 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 220. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Tran 17. S-a deschis votul. <clears throat> S-a închis votul și se respinge. Uh, we go to amendment... Amendamentul 221 S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Jurii 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 36 de voturi împotrivă. Libe 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul 25A, amendamentul 222, s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul buget 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 59A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru. Compromisul 44A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 44 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 229. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FAM 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FAM 9. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi pentru. Apoi trecem la amendamentul 241 Pagina 133. Amendamentul 241 a Marei Bizotto, al Marei Bizotto. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 244 S-a deschis votul pentru amendamentul 244. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 249. S-a deschis votul. 249. Terry Rentke. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. FAM 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 43 de voturi pentru. Compromisul 66. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul compromisului 66 și se adoptă cu 39 de voturi pentru. Trecem la amendamentul uh, <clears throat> uh, Recited 37. Uh, deci, considerentul 37, jurii 25. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 256. Teriranche s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Libe 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de 5 voturi. Acum votăm proiectul de raport astfel modificat. Vot electronic. Vote is over. The result is... S-a închis votul, rezultatul este 33 de voturi pentru, 6 împotrivă, și 9 abțineri. Și mulțumim Nu, mai întâi trebuie să votăm decizia de a intra în negocierile interinstituționale. Așa cum ne propune raportorul. Deci vă, rugăm, vă rog să votați, să votați uh, pentru sau împotriva intrării în negocierile interinstituționale. Treizeci trei de voturi pentru, 9 împotrivă și 6 abțineri. Vă mulțumesc. A fost un adevărat maraton. Dar mai avem de votat.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

Mai avem de votat nu două ore, dar cel puțin 30 de minute, dacă suntem eficienți. Deci, haideți să încercăm să uh, revenim, să ne strângem și să trecem la treabă și astfel vom izbândi. but she wanted now. Yeah, yeah. Hmm? yeah. Minority opinion. Yeah. Okay, I'll give the floor to Madame Melan. You asked for the floor. Um, doamna uh, Melan, ați cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru pauza, pentru scurta pauză. Doresc uh, să ne exprimăm uh, avizul uh, minoritar în legătură cu um, um, Uh, Autoritatea Europeană a Muncii, delegația franceză de la grupul Enel uh, nu este de acord uh, pentru că textul este prevăzut pentru că Comisia nu reușește să se ocupe de anumite lucruri um, și centralizarea unor instrumente care nu funcționează, nu vor funcționa mai bine decât funcționau uh, când erau independente. De aceea acest text nu poate fi pus uh, sub semnul întrebării. Uh, agenția, așa cum a fost creată, nu are mijloacele necesare pentru a răspunde provocărilor pe care dorește să le rezolve. Mulțumesc, doamnă președinte. Yes. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun colegilor, colegei de la ENL că dacă ar fi avut aceste, uh, dacă avea aceste preocupări, ar fi fost bine să vină la reuniunile raportorilor din umbră când am discutat despre toate aceste lucruri. Ok, uh, then we proceed with the voting. Uh... Bun, acum trecem la vot. Aveți în față um, raportul privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți carcinogeni și mutageni la locul de muncă și începem cu compromisul 11 uh, prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14 Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. La pagina 3, pe lista mea de vot. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri verificăm. Compromisul 3. Compromisul 3. Treizeci nouă de voturi pentru și trei împotriva. Okay, then we go to compromise. Compromisul 12. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva țineri se adoptă. Trecem la compromisul 1, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rory 2 și 3 devin caduce. Votăm amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotriva abțineri. Verificăm 39. Și s-a închis votul amendamentului 39, 25 de voturi pentru, 16 împotrivă. Trecem la compromisul 4, cine-i pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 4, juri 6, cine-i pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, amendment 63. Amendamentul 63. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 11. Uh, and okay. What was the result? În regulă. 29 împotrivă, 14 pentru. Se respinge. E bine să avem însă cifrele. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se adoptă. Jurii 14. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 74. And uh, the vote is open. Amendment 74. Now it's S-a închis votul și se respinge la diferență de un vot. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 15 devine caduc. Continuăm cu amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm proiectul de raport așa cum a fost el modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 43 de voturi pentru și niciunul împotrivă. Mulțumim raportorului. Vom vota și decizia de a uh, lansa negocieri interinstituționale, propunere din partea raportoarei. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumim raportoarei pentru marele volum de muncă depus. Acum vom vota proiectul de aviz pentru programul referitor la drepturi și valori. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Eu aș spune că se adoptă. Dar să verificăm. Titlul, deci amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm. Amendamentul 81. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, nu, amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 12. S-a închis votul. Îmi pare rău, era o majoritate clară, dar trebuie să ridicați brațele. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm 102. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Continuăm cu 103 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 22 de voturi împotrivă. Continuăm cu 16 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 16. S-a deschis votul. S-a închis votul îmi cer scuze, 33 împotrivă. șapte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 108. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Continuăm cu amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 28. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 35 de voturi pentru. Se întâmplă ceva ciudat aici. Există anumite voturi la care colegii din lipsă de entuziasm nu ridică brațele, dar se pot vedea coordonatorii care dau consemnul de vot. Și când uh, coordonatorii de grupurilor principale dau același semnal de vot, putem să ne închipuim că, care va fi rezultatul. Nu are sens să verificăm de fiecare dată dacă uh, cum a fost în ultimele 4-5 cazuri, uh, coordonatorii de la socialiști și de la PP ridică brațele, vom, aju- vom ajunge uh, la aproximativ 30 și ceva de voturi care merg în aceeași direcție. Doamna președinte, eu vă rog să ridicați brațele, mai ales că votăm de ore întregi și suntem deja obosiți, dar nu mai avem mult.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 Verificăm 33. Se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru împotrivă abțineri se, se respinge. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se, se adoptă. Compromisul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul 15 Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 este compatibil cu amendamentul 9. Cine este pentru? 74. Împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 nu, 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 80. So I can clear my throat. <coughs> And the, the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru. Vor, votăm uh, proiectul de aviz, așa cum a fost el modificat, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 38 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. For this terrible day. Și vă mulțumesc pentru această groaznică zi. Uh this, this. shall we vote on this? We have one vote left. Mai avem un vot. We have a presentation. Avem o prezentare. And I'm sure that many of you will stay to listen to that presentation. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră vor rămâne pentru a asculta această prezentare. Și, ca să fim politicoși, pentru că am invitat-o pe Andra Brotels, uh, project leader la Ecoris și director de cercetare, ne va vorbi despre dualismul pe piața muncii, un element uh, esențial pentru noi Așteptăm un minut pentru ca oamenii să se calmeze. Sperăm că vor rămâne să vă asculte. Dar dacă nu planificați, nu aveți de gând să rămâneți și să, ascult, să o ascultați pe vorbitoarea noastră, vă rog să părăsiți sala fără să uh, vorbit prea tare. Vă mulțumesc că aveți cuvântul. And, um, thank you for the invitation to come and speak. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru invitația de a vă vorbi astăzi. Sunt recunoscătoare celor care au rămas în sală. Știu că ați avut parte de o sesiune de vot foarte lungă, așa că voi fi succintă. Bun, care sunt rezultatele uh, studiului uh, întreprins de comisie de către CORIS? E vorba despre dualismul pe piața muncii și ce fac statele membre pentru a combate acest fenomen. Pe scurt, care sunt rezultatele studiului? Mm, să vedeți cam care era situația înainte. Ei bine, de ce ne-am îndreptat atenția asupra acestui subiect? Pentru că munca nestandard a tot crescut în ultimii ani uh, din cauza unei dereglementări a mm, pieței muncii E vorba de 12% uh, în general și chiar 15% în unele țări, cum ar fi Polonia, Spania, Croația, Portugalia și țările de jos. E vorba despre angajarea, ocuparea temporară. Uh, cei mai afectați sunt tinerii cu competențe scăzute, migranții și cei care lucrez în, uh, serviciul, în sectorul de servicii, cu competențe mici și scăzute și medii. Bun, hai, iată care este situația în toate statele europene. Precum spuneam, media europeană se ridică la 12%. Am luat două repere temporale, 2006 și 2016, pentru a vedea evoluția contractelor temporare de muncă. În general, vorbind între cele două puncte, Uh, munca temporară a crescut în 18 state și a scăzut în 6 state. Deci e clar că tendința este către creștere. Media europeană a rămas totuși destul de uh, a rămas cam aceeași. Care sunt uh, motivele cheie care au dus la această creștere? Faptul că nu sunt suficiente locuri de muncă permanente disponibile, Apoi, un rol important îl joacă reglementările naționale și instituțiile naționale în domeniul muncii. Acesta au un rol uriaș de jucat în ceea ce privește um, contractele pe perioadă determinată, apoi uh, în anumite țări, cum ar fi Aust uh, Austria și Danemarca, unde învățământul profesional este foarte bun, atunci și situația este mai bună în ceea ce privește angajarea temporară. Ehm, cei care au contracte temporare de muncă au o stabilitate mai mică a muncii, o salarii mai scăzute, o reprezentare a lucrătorilor mai scăzută și perspective de carieră și de formare limitate. Uh, și de asemenea e de văzut dacă oamenii se înglodesc în aceste tipuri de contracte pe perioada determinată sau pot la un moment dat să facă pasul către angajarea pe perioadă nedeterminată. Iar și uh, în acest uh, grafic aveți aceeași perioadă de timp, 2006-2013, pentru a vedea ratele de tranziție pe grupe de vârstă. Bun, ce pot, ce fac statele membre. Noi am uh, luat la mână chestiunea contractelor de muncă pe durată nedeterminată. În țări precum Franța, Spania și Italia s-a um, hotărât să se pună capăt acestui dualism introducându-se un o contract unic de muncă cu drepturi de congetiere, de disponibilizare, la fel pentru toată lumea. Scopul este, da, de a restrânge această prăpastie între cele două tipuri de contracte. Există vârfuri de uh, disponibilizare la finele contractului sau într-un lanț de uh, contracte pe perioadă determinată. Nu s-au făcut foarte multe studii pe acest domeniu în privința efectului uh, Uh, asupra ratei șomajului. That's a bit small, but um, just to show you really the sort of different types of... Probabil nu puteți să vedeți, dar uh, acest diapozitiv arată cele patru tipuri diferite de contracte. Pe verticală există uh, protecția, uh, avem axa protecției în privința disponibilizării și pe orizontală dacă se aplică tuturor sau doar unora în funcție de vechime. Deci, în stânga, dacă ai un contract fără cine știe ce protecție pentru disponibilizare, pe, în schimb, în partea de dreapta, jos, e Uh, practic situația în care se abolesc aceste contracte. Se fac diferențieri în funcție de uh, vechime și funcție. Și dacă aveți contracte diferențiate, atunci intrăm pe teritoriul contractelor permanente. Deci există practic o marjă de flexibilitate. N-am să mai adăst prea mult pe acest dia diapozitiv pentru că e destul de complicat, dar ideea este de a vedea efectul uh, uh, efectul contractelor de muncă pe durată nedeterminată la adresa disponibilizărilor. Într-un astfel de contract, în primul an, angajatorii vor să disponibilizeze înainte să se ajungă la uh, variante de disponibilizare mult prea costisitoare. În sistemele duale există o concentrare a disponibilizărilor către uh, finele perioadei. Există și motive economice pentru uh, disponibilizări. Într-un sistem dual, oamenii vor fi disponibilizați mai degrabă cei cu uh, contract pe perioadă determinată. Aceste contracte vor duce la o angajare mai mare dacă sunt uh, optimiști în ceea ce privește viitorul cererii. Deci uh, există multe mm, motive care par să încurajeze acest tip de contracte. Am uh, studiat 8 țări pentru a vedea ce au făcut în ultimii 10 ani pe piața muncii. Da, e vorba despre, evident despre mm, cadrul uh, de legiferare la nivel european pe care trebuie să-l respecte. S-au făcut eforturi pentru a se reduce protecția în, ca, în uh, fața disponibilizărilor, mai ales pe piețele muncii destul de ricide, precum Italia, Spania și Portugalia. S-au simplificat procedurile de disponibilizare în Franța și pe de altă parte, s-au uh, introdus subvenții pentru angajare pentru a încerca să se încurajeze tranzițiile, cum ar fi în Slovenia. Însă această variantă este destul de costisitoare. Pe de altă parte, s-au încercat uh, limitarea duratei sau numărul contractelor pe perioadă determinată în uh, țările de jos și Polonia și pe de altă parte s-a încercat consolidarea politicilor active pe piața muncii, inclusiv uh, acoperirea um, ajutoarelor de șomaj și extinderea acestora, cum ar fi în Franța, pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă. Care ar fi concluziile? Reformele pe piața muncii au avut uh, ceva efect, însă rămâne de văzut dacă acest lucru, uh, va, acest efect pozitiv va dura și dincolo de subvenții. E, e un uh, tip de contract destul de uh, comun în Europa. Se preferă contractele pe durată determinată, în general vorbind, uh, Uh, s-ar părea că acest dualism este o problemă care uh, a fost atacat politic în mai toate țările care au făcut obiectul studiului, dar nu este posibil să se identifice un model de bune practici pentru a face ca acest dualism să scadă. Și în fine, care ar fi soluția de viitor? Poate re-reglementarea și anume aceste, acest tip de contracte să devină mai scump cele pe durată determinată. De ce nu și o mai bună formare a inspectorilor de muncă în acest domeniu? Trebuie să se vizeze mai degrabă formarea persoanelor înainte de angajare și um, segmentarea ar putea să scadă mai mult în sectorul public în cele la început. Dar e clar că mai este nevoie să mai studiem situația. Vă mulțumesc, da, am avut una dintre cele mai groaznice sesiuni de votare în această dimineață, una dintre cele mai groaznice din întreaga legislatură, e drept. Dar totuși, are cineva vreo întrebare? Doamna Iașevieca. Mulțumesc. Ați spus că persoanele care au un contract temporar rare ori um, fac tranziția către această etapă sigură. Deci rar primesc un uh, contract pe durată nedeterminată. De ce se întâmplă asta? Au persoanele acestea uh, probleme cu, a, cu recunoașterea calificărilor sau dacă nu, nu, nu există interes, lipsesc uh, măsuri de formare pentru aceste persoane, astfel încât uh, persoanele să primească un contract nedeterminat sau există alte motive. Domnul Pirinski. You'd like me to put the question now? I'm here. Aici sunt, aici. Întrebarea mea are de-a face cu unele dintre ultimele concluzii. Ați spus că o mai bună comunicare și o mai bună punere în aplicare a legilor, precum și o mai bună uh, și o consolidare a acțiunii inspectoratelor de muncă ar fi de dorit. Ce vreți să spuneți? Că inspecțiile de muncă nu se implică suficient? Yes, please. Sigur, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. La prima întrebare, cred că e mai mare legătura cu rigiditatea pieței muncii decât cu dorința din partea persoanelor. Conform studiilor, reiese că marea majoritate a persoanelor își doresc o, un uh, tip de muncă mai uh, permanent. Unora le mm, corespunde mai degrabă un, co un contract pe perioadă determinată, dar aceștia sunt uh, minoritari. Marea majoritate își doresc un contract uh, pe perioadă nedeterminată care să vină cu siguranță și apoi și costurile de uh, disponibilizare pentru contractele pe perioadă nedeterminată sunt mai mari. Deci angajatorii se tem că va fi prea scump să scape de cei pe care nu-i mai doresc. Deci e vorba despre rigiditatea sistemului și a pieței muncii. Dar, mă rog, situația nu este la fel în toate statele membre. Când ești cu contract uh, pe perioadă nedeterminată, ești bucuros că e mai, o precaritate este scăzută, însă din păcate asta exclude toți ceilalți lucrători care se află pe margine. La uh, ultima întrebare n-aș spune că ar fi niște practici ilegale. Uh, contractele pe perioadă nedeterminată, pe perioadele determinată, acoperă fel și fel de contracte diferite. E vorba și de, detașarea lucrătorilor la urma urmei. O, avem o nouă directivă în acest sens. Ideea este de a ne asigura că uh, legislația este realmente pusă în vigoare. Iar pe de altă parte e vorba și despre o conștientizare a drepturilor de către lucrătorii propriu-ziși. Câteodată aceștia pur și simplu nu știu ce drepturi au. Dar nu e vorba de practici neapărat ilegale. Vă mulțumesc, la interpreta... interpreții ne vor părăsi acum. Au avut o dimineață foarte grea alături de noi în această întrunire din dimineața de astăzi, cu această sesiune de votare, una dintre cele mai groaznice din ultimii patru ani. E clar că toată lumea este obosită. Țin să le mulțumesc din inimă interpreților pentru ajutorul din această dimineață și să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență.